Este cazul, astfel mandatele acestor doi colegi au fost acum confirmate. În legătură cu actele în codecizie, vreau să vă informez că că miercuri uh, președintele Consiliului și cu mine a, vom, uh, anal, vom adopta două acte legislative în conformitate cu articolul 74 a regulamentului de procedură al Parlamentului. Titlurile acestor acte uh,